oricând și trebuie să le luăm în considerare ca un risc și acesta trebuie să facă parte din uh, procesul de planificare a activităților noastre. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, mulțumesc domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Următoarea sesiune va avea loc mâine, 19 mai de la, 19, de la ora 9 la 13 și de la 15 la 21.30. Ordinea de zi este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Ședința se suspendă aici. Mulțumesc domnului comisar, mulțumesc colegilor, interpreților și colaboratorilor noștri care au rămas până la această oră târzie.